cum am aflat de asemenea și cum stă, uh, susține Uniunea Europeană statele membre în eforturile lor. Aici vorbesc de Comisie, Consiliu și Parlament uh, împreună. Mulțumim. Cu aceasta uh, dezbaterea se încheie și trecem la următoare, următorul dosar, raportul Wikström privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale Roma 2. Are mai întâi cuvântul doamna raportoare Wikström. Eu vil börja med att inleda och tacka min tidigare kollega. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegei mele, Diana Wallis, care a lucrat pe această temă înainte de a părăsi Parlamentul. Eu am preluat uh, dosarul de la ea. A fost foarte interesant să aflu despre această procedură și aș începe prin a mulțumi tuturor raportorilor din umbră care, pentru um, munca constructivă depusă pentru a încerca să rezolvăm aceste probleme. Uh, amendamentele lor se, se, se regăsesc în raport acum și avem o soluție pe care o susținem și care a fost votată unanim în Comisia de Fond. De ce este important acest dosar? Pentru că cazurile de defăimare la nivel internațional sunt uh, reale în statele membre. Azi este ziua Europei și vedem că Europa crește împreună. Cetățenii circulă între statele membre, au membri ai familiei în alte state europene și crearea este unei, crearea unei Europe unite poate fi binevenită de toată lumea. Însă, în același timp, există din ce în ce mai multe mijloace media care raportează legătură cu evenimentele din alte state, medii care sunt uh, citite sau utilizate de către cetățenii din afara statului unde sunt editate. Uh, aceștia poate trăiesc într-un alt stat, vorbesc o altă limbă, dar au acces la aceleași mijloace de informare. Există o serie de cazuri de uh, Uh, calomnie la nivel internațional și, una, și numărul de asemenea cazuri va crește în viitor. De fiecare dată când se întâmplă așa ceva, apare disputa în legătură cu uh, jurisdicția cărui, cărui stat se va aplica. Dacă vrem să rezolvăm corespunzător aceste uh, cazuri, trebuie să suplimentăm regulamentul Roma 2 și asta dezbatem azi. există posibilitatea alegerii uh, statului cel mai favorabil. Și anume, reclamanții intentează o acțiune în uh, statele care au legislația cea mai favorabilă reclamantului. Uh, acest lucru nu este pozitiv, se regăsește în fiecare domeniu legal. Regulamentul Roma 2 a fost eh, votat în 2005 și Parlamentul European a susținut eh, felul în care trebuie să fie tratate cazurile eh, respective, însă, din păcate, nu am ajuns la o soluție acceptabilă cu Consiliul și chestiunea a rămas restantă. Acum a venit momentul să creăm o claritate pentru ca toți cei afectați să știe care este ehm, situație. Predictibilitatea este un obiectiv major în acest dosar, pentru că reprezintă baza unei societăți funcționale moderne și a oricărui sistem juridic. Oamenii trebuie să știe la ce trebuie să se aștepte. În Comisia Afaceri Juridice am discutat despre baza avizului Parlamentului din 2005. Am uh, făcut o serie de modificări necesare pentru că considerăm că avem nevoie de reguli de bază extrem de clare, acolo unde persoana are centrul de interese sau unde sursa de informare a fost adusă publicității. Dacă există dubii în legătură cu statul vizat, atunci locul de reședință al persoanei vizate ar trebui să fie considerat statul respectiv. Editorul nu trebuie să cunoască legislația de peste tot din Europa. Nu putem presupune așa ceva. Toată lumea trebuie să cunoască regulile jocului, regulile comune și este important ca principiile să fie respectate. Avem reguli în legătură cu drepturile și libertățile fundamentale. Însă fiecare stat membru decide echilibrul corespunzător între drepturi și libertăți. Comisia sper că va adopta propunerea noastră și sperăm că uh, va reveni cu o propunere în timp scurt. Aș, sperăm chiar o propunere în această seară. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Are cuvântul numele comisiei, domnul de Gucht. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc doamnei Wikström pentru raportul acesta pentru modificarea regulamentului uh, Roma 2 e baza pentru rezoluția de astăzi. Colega mea, Vivian Reding, va analiza cu atenție recomandările dumneavoastră. În raport uh, sugest includerea unei clauze privind defăimarea în regulamentul Roma 2. E drept că acest uh, regulament privind obligațiile necontractuale exclude defăimarea din sfera sa de aplicare, deoarece în momentul respectiv a fost imposibil să se ajungă la un compromis între Parlament și Consiliu la negocieri. În 2010, Comisia a întocmit un studiu, iar concluziile au arătat că fără o armonizare minimă a dreptului material nu putem include așa ceva. Trebuie să vă spun că e important să se asigure dreptul la informare și uh, libera expresie, însă în același timp trebuie respectată și uh, intimitatea persoanelor. Dreptul la intimitate trebuie sprijinit și trebuie protejate drepturile de personalitate, însă trebuie găsit un echilibru. Comisia prepară acum un raport privind evaluarea punerii în aplicare a regulamentului Roma 2, asta spre sfârșitul anului 2013. Vă mulțumim, domnule comisar. Nu o văd în sală pe doamna Galo. Atunci uh, începem cu intervențiile în numele grupurilor. Începem cu domnul Zvevca, două minute la PP. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, modificările pe care le propune doamna Wikström în raportul său sunt uh, pentru mine cel puțin foarte importante din două motive. Am fost autorul raportului privind Bruxelles 1 și sunt conștient de cât de important este pentru certitudinea juridică să ai o normă de uh, drept aplicabilă pentru orice litigiu. Ca un fost jurnalist care am uh, lucrat în televiziunea din Polonia, sunt extrem de sensibili la libertatea uh, mass media și libertatea presei, uh, dar înțeleg și importanța unui jurnalism responsabil care să uh, garanteze o informare echidistantă și adecvată. E, foarte important este să știm de aceea care este legea aplicabilă în cazul defăimărilor. În internet, de pildă, se vehiculează foarte, foarte multe informații și este mereu este ușor să te poți baza întotdeauna pe alegerea care ți se potrivește ție cel mai mult. Dar tocmai această propunere vine să echilibreze situația, inclusiv pentru cazurile de publicare a unor informații în mass media. Mă bucură foarte mult că vidul legislativ care încă există în Roma 2 uh, ar putea fi închis uh, prin această propunere. Și dacă Comisia chiar va uh, veni cu o propunere și va închide acest vid legislativ anul viitor, vom fi foarte fericiți. Mulțumim. Domnul Baltasare, acum două minute. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte o felicit pe doamna Wikstrom pentru munca efectuată și pentru calitatea excelentă a uh, muncii depuse și pentru compromisul atins. Acest raport vizează acoperirea unei lacune șocante în ceea ce uh, privește lipsa unui acord în legătură cu legislația aplicabilă obligațiilor necontractuale care decurg în urma încălcării uh, vieții private și dreptul la uh, personalitate. Este vorba de un pachet foarte important uh, pentru că acum ușurința accesului pe internet, orice poate să fie publicat pe internet și pe rețelele sociale. Eh, trebuie să garantăm o mai bună funcționare a pieței interne, acces mai rapid la justiție și să păstrăm un echilibru între eh, libertatea de exprimare și dreptul la o viață privată. Împărtășesc eh, urgența acestui raport care, pentru că trebuie să adaptăm rapid regulamentul Roma 2. Mă bucur că s-a făcut propunerea de a crea un centru pentru Uh, soluționare alternativă a litigiilor care decurg din încălcările aduse vieții private, date fiind costurile ridicate ale unui, unei spețe, um, favorizăm soluția, soluțiile alternative pentru a răspunde la două cerințe. În primul rând, apărarea proprie, dreptului la pre, propria imagine și garantarea dreptului de exprimare. Vă mulțumesc că are cuvântul domnul Scuria, tot din Italia. Două minute. Sí, <clears throat> grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Ca italieni suntem foarte atenți în ceea ce privește acest subiect. Eu îi mulțumesc doamnei uh, raportor pentru munca făcută și îi mulțumesc comisiei pentru tot ceea ce a făcut, pentru faptul că a făcut trimitere la mare. E un dosar important, deoarece am uh, reușit să găsim un echilibru între libertatea personală, dreptul la intimitate – și din păcate de prea multe ori asistăm la defăimări care se datorează și libertății de acces la noile mijloace de comunicare, cum ar fi internetul. De aceea, ideea de a putea constitui un centru de soluționare a alternativa litigilor e o idee foarte bună. Cu toții așteptam așa ceva. Și aștept de asemenea să văd cum Comisia Europeană va aborda și pe viitor această temă, deoarece, din păcate, foarte multe lucruri au rămas uh, cumva nesoluționate. Acum începem procedura catch the eye. Aveți cuvântul. Stimată doamnă. Doamnă Meissner, aveți cuvântul. Ok, danke schön. Ok, mersi, domnule președinte. Cred că ceea ce ne-a raportat doamna Wikström este foarte îmbucurător și cred și eu că este foarte important să existe un uh, soi de agenție, un registru central uh, care să poată decide care este legea aplicabilă um, de ales în cazul acestor conflicte, în special în domeniul mass media. Cred că doamna Wikström a întreprins o muncă foarte valoroasă și foarte bună și îmi pare foarte rău că nu sunt prea multe înscrieri la cuvânt pe această temă, dar de altfel cred că motivul este în special că cam toată lumea este de acord și nu este deloc o problemă litigioasă. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim foarte mult! Știți uh, foarte bine că nu aveți dreptul să interveniți și să aplaudați. Mulțumim doamna Maestră și domnul Gucht, de Gucht pentru comisie. Thank you, uh, Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, drepturile fundamentale sunt de importanță extremă și conformitatea afectează toate legile europene și pe cetățenii viața privată a nimănui nu trebuie să fie încălcată. Comisia ia notă de rezoluția Parlamentului European, va întreprinde consultările necesare cu părțile interesante și va reveni anul viitor în legătură cu uh, libertatea de exprimare uh, și dreptul la viața privată. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Are cuvântul acum doamna raportor Wikström. Eu așa. Mulțumesc frumos. Dragi colegi, domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere interesantă, deși n-a durat prea mult. S-a făcut uh, mult uh, tărăboi pe marginea acestui raport uh, primăvara trecută, însă până la urmă uh, am ajuns să-l adoptăm uh, cu unanimitate în Comisia Parlamentară și sper ca mâine să ne bucurăm de mm, la fel de mult sprijin. Așa cum spunea cineva, aici trebuie umplută o lacună. Trebuie să avem un echilibru între libertatea presei și libertatea de expresie pe o parte și drepturile uh, la viață privată, la intimitate. Am uh, vorbit uh, cu doamna comisar Vivian uh, Reding în legătură cu acest subiect și sper ca dumneai să revină în fața Parlamentului European cât mai curând cu o propunere. Sper că nu va trebui uh, să facă foarte mult uh, cei de la comisie, deoarece propunerea noastră este deja destul de completă, deci nu ne permite să pierdem și mai mult timp. Avem nevoie de această clauză pentru cetățenii noștri și astăzi, de 9 mai, de Ziua Europei, cred că e important să umplem acest uh, vid uh, legislativ și juridic pentru ca cetățenii să se bucure pe deplin de drepturile lor. Îi mulțumesc domnului președinte pentru vot și de-abia aștept votul de mâine. Vă mulțumesc, dragi colegi. Aici se încheie discuția. Votul va fi mâine la 11.30 dimineața. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul domnului Rinaldi, strategia comercială și de investiția UE în sudul bazinului mediteranean.